ne faceți un semnal ca să vedem dacă avem quorum ca să putem să începem. Vom vota și trebuie să ne asigurăm că quorumul este asigurat. Putem să vă numărăm? Între timp îmi pun și eu telefonul pe mute, spune președintele. Începem cu adoptarea ordinii de zi, ca de obicei. Haideți să trecem repede prin aceste, prin aceste formalități, pentru că, așa cum uh, spunem de multe ori, astăzi timpul este mai prețios ca niciodată. Avem doar două ore interpretare, aceasta este o condiție pentru munca noastră, deci să nu uităm, trebuie să ne încadrăm în timp. Dacă mm, avem doar două ore la dispoziție și nu mai mult. Bun. Mai întâi Adopting the... Adoptăm ordinea de zi. Impactul măsurilor din cadrul crizei COVID-19 asupra democrației și drepturilor fundamentale, subiectul este amânat pentru, pentru ședința următoare. Um, anunțuri, inclusiv regimul lingvistic. Uh, și recomandările adopta um, coordonatorilor. S-a stabilit raportorul privind aderarea la Convenția um, privind uh, um, violența împotriva femeilor, uh, colegul Vinanov și apoi raportul de inițiativă privind uh, inteligența artificială în dreptul penal utilizată de forțele de, de poliție și autoritățile judiciare. Apoi, aprobarea deciziei coordonatorilor uh, este deci uh, realizată fără um, obiecții. Apoi, acte delegate și acte de punere în aplicare, ca de obicei. am primit uh, decizia din partea Comisiei în legătură cu paza de frontieră și încă două acte de punere în aplicare. Decizia de aplicare a Comisiei în legătură cu specificări tehnice privind ETIS și alta în legătură cu uh, condițiile pentru comunicare audio și video Am uh, comunicat tuturor membrilor LIBE faptul că am primit aceste acte legislative în newsletter. Dacă sunteți de acord cu toate aceste lucruri, putem trecem la vot. Uh, mai întâi verificăm forumul. Avem forumul de 17 colegi prezenți și conectați. Da. Uh Vă rog să transmiteți un semnal prin butonul Raise Hand ca să verificăm quorumul. Îl avem? Da. Da? Doar membrii sunt rugați să ridice mâna, să apese pe butonul uh, ridicați mâna și cei prezenți în sală vă rog să ridicați fizic mâna ca să vă numărăm. Deci cei din, seal, din sală și cei conectați la distanță împreună formează formul bun. Apoi, vă rog să respectați regulile votării la distanță. Cunoașteți procedura deja încetățenită. Vă rog să votați corect. Voi anunța că Mai întâi, dacă aveți probleme în timpul sesiunii de vot, sunteți rugați să contactați um, numărul de sprijin pentru deputați, uh, sprijin IT pentru deputați. Deci, deputații care votează electronic la distanță sunt rugați să se asigure că folosesc buletinul de vot care v-a fost trimis acum o oră, doar acum o oră, pentru că în cele precedente s-a făcut o greșeală tehnică și așa că vă rugăm să folosiți formularul care v-a fost trimis acum o oră. Bun. Acum, mai trecem mai departe la primul punct de substanță, punctul 4 a fost deci amânat, așa cum am spus. Nu, votul este amânat. Dezbaterea nu. E vorba de impactul măsurilor din cadrul crizei COVID-19 asupra democrației, drepturilor fundamentale și statului de drept. Avem uh, dezbaterea uh, proiectului de moțiune de rezoluție în legătură cu impactul măsurilor uh, din cadrul crizei COVID-19 asupra democrației, uh, drepturilor și valorilor. După cum știți, grupul de monitorizare pentru drepturile fundamentale, conform uh, mandatului său, face în mod regulat un raport în fața comisiei noastre. Ultima dată a făcut-o pe 13 iulie. Acest grup de monitorizare a făcut și o evaluare scrisă asupra a impactului măsurilor luate de statele membre. Acum uh, deschidem dezbaterea și trebuie să dau mai întâi cuvântul raportorului de la PPE. Nu. Da. Sofie Invelt este președinta acestui grup de lucru, așa că, nu? Nu? Nu e așa? Deci mai întâi are cuvântul domnul uh, Vladimir Vilcic, conectat la distanță. Vă rog, aveți cuvântul. Da, aici sunt, domnule președinte. Sper că mă auziți și mă vedeți. Bună ziua tuturor colegilor. Este o rezoluție care evaluează Grupul de monitorizare pentru democrație, drepturile fundamentale și statul de drept. Am făcut o monitorizare săptămânală a consecințelor uh, situației crizei COVID-19 um, asupra democrației, drepturilor fundamentale și statul de drept. Din martie până acum am făcut deja un prim raport în iulie în Comisia Liber și rezoluția se bazează deci pe aceste valori trăim momente extraordinare pentru care e nevoie de măsuri extraordinare și trebuie să ne asigurăm că ele respecte principalele condiții ale statului de drept. De aceea, grupul PPE a sprijinit crearea unui mecanism de monitorizare care să evalueze problemele legate de statele de statul de drept, drepturile fundamentale și democrație și sperăm că vom uh, putea avea un uh, mecanism interinstituțional cât se poate de repede. Pentru chestiunile legate de statul de drept trebuie să fie evaluate uh, tratând statele membre în mod echitabil. Dar, bineînțeles, ne este foarte clar că orice măsuri luate în această perioadă extraordinară trebuie să fie proporționale și trebuie să fie evaluate. De aceea cere mai multă monitorizare și trebuie să luăm în serios aceste măsuri, mai ales în această perioadă. În ceea ce privește mm, rezoluția propusă, doresc să subliniez faptul că ne confruntăm cu o, cu o uh, provocare reală legată de infodemie în paralel cu pandemia și este foarte important ca acum când adoptăm această rezoluție, să nu uităm faptul că unele dintre măsuri au fost necesare pentru a proteja sănătatea și viețile oamenilor. Deci uh, trebuie să fie proporționate. Bineînțeles, vom depune unele amendamente și sperăm că astfel protejarea statului de drept uh, va obține mult sprijin acum, în aceste momente dificile, pentru că vedem că, iată, un nou val al pandemiei ajunge asupra noastră, dar trebuie să ne protejăm pe noi, dar și democrația noastră. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum are cuvântul Sofie Intveld care conduce grupul de monitorizare. Vă dăm cuvântul, dacă sunteți conectată, vă rog. Sofie? Ești conectată? Funcționează conexiunea audio-video? Nu? Ba da. You got the floor. Ai cuvântul. Can you hear me? Mă auziți? Da. Bun. Cineva trebuie să mă conecteze. Bun. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că acest proiect de rezoluție este acum dezbătut și doresc să mulțumesc foarte mult uh, staffului Comisiei Libe și uh, asistenților mei care s-au, au lucrat la acest text. Cred că În text uh, sunt cuprinse multe aspecte care vizează viețile cetățenilor de rând în momentul de față. Textul este un rezultat uh, a patru luni de monitorizare săptămânală din partea grupului de monitorizare. Am adăugat și recomandările uh, din raportul Comisiei de la Veneția pe care le-am cerut pe acest subiect și se bazează și pe raportul scris pe care l-am transmis Comisiei Libe la sfârșitul lui iulie. Trebuie să notăm, așa cum a spus și Vladimir Bilcic, că trăim momente extraordinare și ne confruntăm cu o situație fără precedent. Starea de urgență acoperă aproape întreg teritoriul Uniunii Europene stare de urgență sau alte tipuri similare de situații um, de urgență și cu impact asupra multor domenii, cum ar fi uh, funcționarea um, verificărilor democratice, proporționalității, proporționalitatea um, măsurilor de punere în aplicare, dreptul la viața privată și protecția datelor, dezinformarea libertatea și siguranța ziariștilor și multe alte lucruri. Un lucru pe care aș dori să-l adaug eu este modul în care dreptul la viața familială a fost, afectată de acest, a fost afectat de aceste măsuri și recomandări legate de proporționalitate, necesitate și măsura temporară um, și caracteristica de temporalitate a măsurilor. Cerem Comisiei Statelor Membre să facă o evaluare completă a primului val de măsuri pentru a trage lecții pentru valurile următoare ca cel pe care îl trăim acum și aș dori să subliniez și recomandarea din aliatul 15 și anume o recomandare adresată statelor membre ca atunci când se gândesc la măsuri, la o strategie, să implice și experți în domeniul democrației, a statului de drept și al drepturilor fundamentale, pentru ca să nu, adopteze, să, adopt, să nu adopte legislație în, în urgență sau să ia măsuri apoi pentru a corecta uh, măsurile luate inițial. Este important ca experții să fie implicați uh, în uh, evaluarea strategiei încă de la început și sper că rezoluția va fi sprijinită și în Comisia Liber și în plen. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum uh, trecem la, la ID. Nu, de la ID nu pare să fie nimeni prezent. Atunci trecem la verzi. Serghei Dagorinski, dacă sunteți conectat, aveți cuvântul. Da, sunt conectat, domnule președinte, mă bucur că ne vedem din nou și voi uh, comenta cu plăcere acest raport. Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc raportorului și președintei grupului nostru de monitorizare, care a făcut o treabă foarte bună în timpul epidemiei, încă în curs. Deci nu și-au terminat misiunea. Sprijinim rezultatele obținute. Se întrerupe conexiunea care era de o calitate extrem de proastă. Mr. Lagodinski, we have lost you. Domnule Agodinski, v-am pierdut. Vă puteți reconecta pentru că s-a întâmplat ceva. Sper că ne vedem din nou. Mulțumesc. Conexiunea este în continuare foarte instabilă și sunetul foarte prost. Deci este important să punem accentul pe rolul comisiei. E vorba de lecțiile pe care le-am învățat, uh, pentru că, iată, avem de-a face acum cu al doilea val și este fundamental să învățăm din experiența de până acum. Este important ca comisia să acționeze în mod mai hotărât când sunt puse în pericol drepturile fundamentale. Comisia a, evita, a ezitat mult în ultimul val, mai ales uh, um, în relația cu Ungaria și unii dintre noi am criticat deja acest lucru. Ne bucurăm că um, Preocupările legate de protecția datelor și drepturile ziariștilor sunt menționați în acest raport, precum și dreptul um, de a se reuni. Măsurile din viitor, dar și cele din trecut, trebuie să fie evaluate Um, din prisma proporționalității și a lecțiilor învățate din primul val și sper că lecția a fost învățată bine pentru al doilea val. Sprijinim, deci, uh, tonul general acestui raport comun și sper că vom compara bine și în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la ECR Jorge Bușade. Vă rog, aveți cuvântul dacă sunteți conectat. Da, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mulțumesc uh, secretariatului pentru tot ceea ce a făcut. Eu nu sunt polonez, dar văd justiția ca fiind că fiecare primește ce merită. Și sunt de părere că Comisia poate să pregătească un raport, dar nu trebuie să se bage în politica internă a statelor membre. Dar dacă o face, trebuie să o facă în toate statele membre. Din păcate, în Spania, în timpul stării de urgențe, de urgență, s-au întâmplat toate lucrurile la care se face referire în această propunere de rezoluție la care lucrăm. Recent, Două partide politice, cele de la guvernare, au propus să se schimbe modul în care sunt uh, numiți uh, judecătorii uh, Uh, și uh, au propus să acest lucru se facă doar prin uh, printr-o simplă majoritate parlamentară în Polonia. Când aceștia au fost numiți cu două treimi, Polonia a fost asigurată că nu respectă statul de drept. Dar iată, în starea de urgență, practic, se uită de drepturile fundamentale. Și se menționează acest lucru într-o parte a raportului dar uh, cred că trebuie să spunem în mod specific faptul că nu trebuie în starea de urgență să se încalce drepturi fundamentale. Activitatea parlamentară a fost paralizată timp de o lună și jumătate. Partidele politice nu au putut să controleze activitatea guvernului. S-a interzis libertatea de reunire și de a manifesta timp de o lună și jumătate. Deci, haideți să facem uh, un raport care să evalueze situația, dar Comisia, dacă dorește să menționeze specific anumite state membre, acest lucru este injust și contrar oricărui principiu de egalitate între statele membre. Nu e uh, bine să fie uh, atacate unele state din motive ideologice, pentru că încărcarea statului de drept a avut loc în foarte multe state membre, pentru că multe guverne au profitat de situația excepțională pentru, a facă, pentru ca să facă politică uh, uh, ideologică uh, împotriva intereselor cetățenilor. Și o ultimă considerație trebuie să facem referire la încălcarea dreptului la educație a tinerilor, a copiilor și la nivel universitar. Statele membre nu au fost capabile să facă față unei realități și uh, nu au putut uh, să permită tuturor tinerilor și copiilor să studieze și uh, astfel s-a încălcat dreptul la educație și am văzut în al doilea val că se, poate, se pot păstra uh, școlile deschise, menținând, respectând măsurile sanitare. Deci, statele membre uh, au acces uh, la măsuri de lockdown obligatoriu, fără um, motive sanitare justificate, în timp ce Uh, personalul medical ne cere să fie izolată doar populația direct afectată și nu să se încalce drepturi fundamentale ale cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bujate! Acum are cuvântul Marin Bjork de la GUE. Connected. Dacă sunteți conectat, atunci aveți cuvântul. Mrs. Malin Bjork. Okay. Doamna Bjork? Da, aici sunt, să știți. Mai întâi, aș dori să mulțumesc colegilor care participă la acest grup de monitorizare și mai ales uh, doamnei președinte pentru munca depusă, pentru că eu sunt de părere că în momentul în care a început criza coronavirus, am uh, intensificat munca noastră pentru a monitoriza mai îndeaproape statul de drept și e clar că lucrurile au evoluat foarte repede. Trebuie să spun că, din punctul nostru de vedere, punctul de plecare este întotdeauna un, uh, ceva greșit atunci când restricționezi anumite drepturi și când iei niște măsuri atât de represive totuși. Trebuie să fii foarte prudent în momentul în care vrei să evaluezi proporționalitatea și necesitatea acelor măsuri. Și cred că exact la asta se referă raportul. Să ne asigurăm că vom restaura acele drepturi. Pentru că dacă faci o analiză critică, e clar că reiese faptul că va fi foarte greu să restabilim, să restaurăm acele drepturi, pentru că încercăm să avansăm și avansăm, uitați, spre o stare de urgență. Anumite state membre au uh, instaurat măsuri excepționale da, e adevărat că a fost foarte greu și de câte ori s-a întâmplat asta, a fost foarte greu să revii la situația de dinainte. Eu cred că acesta este chiar miezul democrației, este felul în care funcționează guvernele, libertățile de bază. Nu putem avea libertate în general dacă nu avem libertate de informare, libertate de întâlnire uh, în locuri publice. Deci eu cred că Va trebui să abordăm lucrurile în mod sistematic și să analizăm exact ce se întâmplă cu aceste libertăți fundamentale și drepturi de bază pentru a ne asigura că ne vom întoarce pe deplin la situația prealabilă crizei. Sunt unele amendamente în care se spune că pentru a lupta împotriva dezinformării este să ai, uh, evident, pluralism mass media și este dreptul jurnaliștilor să se exprime în mod liber și trebuie să protejăm acest drept, dreptul la informare. Nu trebuie să închidem canalele de uh, informare așa cum se poate întâmpla în momentul de față. Eu cred că aici sunt câteva recomandări extrem de importante și am speranța că comitetul nostru și comisia noastră responsabilă va face tot ce această putință pentru a apăra statul de drept și libertățile fundamentale în perioada ce va urma. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bjork. Și acum, având în vedere că vrem să mai economisim timp, pentru că timpul ne presează, trecem la al doilea rund, a doua rundă de intervenții. Mai întâi, Javier Sansalejos, din partea PPE. Dacă sunteți conectat, aveți cuvântul imediat. Sansalejos, are you there? Sunteți conectați? No, no, not, not the... Nu, se pare că nu. Atunci, uh, Catarina Barlai, din partea socialiștilor și democraților. Dânsa e conectată? Bun, atunci are cuvântul. Catarina, can you make it? Catarina, v-ați conectat, da? Puteți interveni. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt un pic mirată faptul că nu am avut în prima rundă o intervenție din partea socialiștilor și democraților. E vreun motiv pentru asta? Am pus întrebarea secretariatului, dar uh, nu am primit încă un răspuns. You didn't, you didn't intervene. A, eu sunt raportor, spune domnul președinte. Da, dar noastră n-ați intervenit. Eu mă gândesc că dacă nu interveniți dumneavoastră, atunci din partea socialiștilor și democraților ar trebui să intervină cineva. Dar uh, știu că noastră sunteți raportor, dar de obicei trebuie să intervină cineva din partea fiecărui grup politic. Bun, n-ar fi multe de adăugat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care participă la grupul de monitorizare pentru munca despusă, pentru că e un efort imens. E, e clar că trebuie să facem aceste valori în fiecare săptămână și ne bucurăm de, că se face această muncă. Ne întâlnim, ne întâlnim în fiecare săptămână, chiar în condiții dificile și iată că rezultatul este unul foarte bun. Au fost uh, spuse multe lucruri referitor la proporționalitate, faptul că nu trebuie să dezechilibrăm puterile în stat, să acordăm prea multă puteri și competențe executivului. Acum aș vrea să mă refer la câteva aspecte care cred eu că trebuie să fie menționate. Spre exemplu, unii colegi s-au referit la viața de familie. Și s-au referit și la faptul că există uh, violență domestică din ce în ce mai mare. Și S-au referit de asemenea și la situația unor grupuri vulnerabile, cum ar fi minoritățile, mă refer, spre exemplu, la comunitatea Roma, care sunt de multe ori utilizați drept țapii spășitori în această criză în această pandemie. Sunt multe puncte pe care încercăm să le uh, subliniem, uh, nivelul de protecție care a fost deja menționat și mă bucur de faptul că parte din aceste recomandări și constatări sunt cuprinse în prima evaluare a statului de drept, situației statului de drept de, uh, din partea Comisiei Europene. Așa că așteptăm cu nerăbdare colaborarea noastră pe viitor. Hey, I'll, I'll make a final point. Mulțumesc foarte mult! ca să economisim timp. Mai spun încă o dată și <laughs> insist, așa e de fiecare dată. Trebuie să încercăm să ajungem uh, până la finalul tuturor punctelor prevăzute pe ordinea de zi. Tocmai de aceea, uh, după diferitele contribuții, n-am să mai fac o, o, o scurt rezumat. Uh, raportul există și este o, exprim, este o ex, expresie înscrisă a situației oglindită în acest raport. Și deci acum tocmai asta facem, discutăm despre raport, tocmai pentru a nota toate punctele și observațiile din partea membrilor. Și sunt gata să fac eventual și un rezumat. Dar aș vrea mai întâi să vă ascult pe toți cei care aveți posibilitatea să vă exprimați. Costa Sarvanitis, din partea GUE, v-ați conectat? Sunteți? με ακούτε κι εσείς. Κώστας, we don't see you. Κώστα, să știți că nu vă vedem. Și tocmai de-aia nu e interpretare. Ne παρακαλώ. Can you please switch on the video? Eventual dacă puteți să apăsați și pe video să se aprindă ecranul. Costas, can you make it? Costas, vă puteți conecta pentru că noi așteptăm, așteptăm să vă, să vă conectați. Și dacă interveniți fără video, fără imagine, atunci uh, nu va fi interpretare. Some of us do not... Unii dintre noi să știți că nu vorbim limba elena. Then we'll move to Maria Wall. Atunci trecem mai departe. Dăm cuvântul doamnei Maria Olș din partea PP sau domnul Maria Oaș. Sunteți? Sunteți conectată, Maria? Nu sunteți. Atunci, doamna Vizeler Lima. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că sunt foarte bucuroasă să ascult tot ceea ce s-a spus astăzi în Comisia noastră Libe. Acum câteva zile, a Consiliul Europei prezentase și raportul lor referitor la exact același subiect și de am ieșit de la o întâlnire a Comisiei DROA, în care s-a discutat despre exact același subiect. Observăm că ceea ce descoperim e de fiecare dată asemănător și asta e un îndemn asupra lucrurilor asupra cărora trebuie să insistăm aș fi vrut să subliniez un aspect. Chiar și în uh, țările noastre, cu sisteme extrem de democratice, care funcționează într-un mod care nu ni se pare corect, foarte bun, în momentul în care cei de la putere sunt într-o situație în care pot lua niște decizii unde sunt mai puține constrângeri, atunci se acceptă această tendință și de multe ori există și tentația de a abuza. Și dacă se poate reduce opoziția un pic mai mult la tăcere, fără a ajunge în situații extreme, că nu asta vreau să spun. Dacă se poate lua o decizie așa de unul singur, fără să mai ai nevoie să te consulți și să lași ca această decizie să fie controlată de opoziție, atunci chiar și puterile democratice au tendința de a face acest lucru. Tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă de vigilență și de câte ori se iau astfel de decizii care reduc libertățile noastre ale tuturor, atunci Eh, să nu uităm că acestea sunt consfințite în mod absolut în Constituție, deci e un aspect asupra căruia trebuie într-adevăr să ne aplecăm și vreau neapărat să-l subliniez. Mulțumesc! Merci. Now we... Mulțumesc! Mi s-a spus mai întâi de toate că Cine este conectat? That apparently Mrs. Salejo was given the floor a, Adinaur, domnul Sarsalejos, care vrea să intervină acum ceva vreme, iată că dintr-o dată e conectat, așa că vă rog, puteți? Puteți? V-ați conectat? Puteți interveni? Again. Then we move to... No, se pare că nu. Atunci dăm cuvântul lui Lucas Cahut. Domnul Zarbanitis, dacă reușiți să vă conectați, atunci o să vă dăm cuvântul înainte de a, de a da cuvântul domnului Cohut. Să vedem. Pentru că da, bun, acum să știți că uitați, vă și vedem, da. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze. Să știți că sunt probleme și cu rețeaua belgeană și cu rețeaua de la noi din Grecia. Bun, vreau să salut pe toți cei care sunt la Bruxelles Evident, vrem să susținem această propunere, așa cum a spus și Malin. Vrem să-i mulțumim lui Sophie Intveld pentru că a făcut o muncă excelentă în cadrul acestui grup de monitorizare și aș dori doar să spun că trebuie să fim extrem de atenți și să ținem seama de principiul acesta al proporționalității în momentul în care se iau astfel de măsuri și trebuie ca aceste măsuri să fie și limitate în timp, să fie provizorii. De asemenea, trebuie să garantăm pluralismul, democrația, chiar și în aceste condiții. Uh, mă refer la mass media. E o problemă care există de multă vreme, chiar cu și fără COVID. Uh, pluralismul uh, de multe ori a fost pus la încercare, având în vedere monopolurile mass media. Cam atât aș fi vrut să spun și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Bun, mulțumesc foarte mult. Îmi pare așa de rău că avem toate aceste probleme tehnice. Am tot notat ca și președinte că cei care sunt conectați Uh, așa, în, în, în condiții atât de grele, de multe ori dublează, triplează timpul de intervenție. Și atunci se tot acumulează întârzieri și totul suntem în urmă, în urmă, în urmă. Ceea ce, până la urmă, are un impact asupra timpului acordat uh, și a sistemului de interpretare delimitat în timp. E păcat. Bun, se spune că am uh, depășit timpul la sfârșit și nu mai avem interpretare și totul mai trebuie să vorbească engleză, în fine. Bun, mi-am exprimat punctul de vedere. Acum, domnul Cohut, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să mă concentrez pe faptul că pandemia a pus în semnul întrebării libertatea uh, de presei și libertatea de întrunire. Uh, de multe ori vrei să fii prezent atunci când se întâmplă ceva, dar cum poți să faci acest lucru când libertatea ta de circulație este restricționată sau chiar înlăturată? Cum poți să ai democrație și cum poți să arăți că îți pasă de ceva dacă nu poți să te întâlnești cu ceilalți, să te întrunești? Sunt tot atâtea posibilități de care ești lipsit. Și apoi, evident, libertatea mass media e un pic diferită, dar asemănătoare. Când ne gândim la un stat care încalcă statul de drept, Spre exemplu, guvernele din Polonia, din Ungaria, acestea pot să profite de această situație de urgență, de pandemie, pentru a submina principiile democratice. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să fie extrem de vigilentă exact acolo unde e nevoie de vigilență. Mulțumesc! Ok, maybe, maybe a last chance to make it a... Bun, poate o ultimă șansă pentru domnul Javier Sarsaleto, host, dacă sunteți dacă sunteți online, dacă sunteți conectați, suntem gata să vă dăm cuvântul să știți. Vă rog frumos, dacă puteți interveni. Parece că finalmente lo, lo, lo podem hacer. Bien, eu eh, quisier... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să semnalizez impactul enorm pe care această situație îl are asupra drepturilor fundamentale, a libertăților fundamentale, iar munca făcută de grupul de monitorizare în ceea ce privește evaluarea acestui impact este deosebit de importantă, dar în același timp aș vrea să mă refer și la ce spunea un alt coleg și anume să nu perdureze prea mult în timp situații care în mod normal nu ar trebui să fie decât provizorii. Trebuie să existe instrumente legale care să ne permită să facem față pandemiei în mod corect și în același timp să evităm să tot apelăm la această stare de urgență permanentă care se tot prelungește în timp, dar care subminează de asemenea și tot ceea ce ține de democrație. Mulțumesc, spune domnul președinte. Haideți să avansăm repede și am putea, eventual, să vedem dacă Maria Walsh poate să intervină. Înainte să trag eu concluzia, pentru că să știți că am depășit deja timpul alocat pentru acest punct. Maria Walsh, sunteți conectată? Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze dacă am lipsit la prima rundă de intervenții, dar să știți că am să intervin repede. Vreau doar să mulțumesc, domnule președinte, și tuturor colegilor care m-au ajutat și care mi-au permis să urmăresc dezbaterea în această după-amiază, pentru că ceea ce facem noi este o muncă pentru a avea o rezoluție pe acest subiect. Și am susținut acest lucru în plen săptămâna trecută să avem un astfel de mecanism european, așa că vă mulțumesc, domnule președinte, pentru munca depusă, pentru că știu că e o muncă grea. Și de asemenea, aș vrea să subliniez trimiterile la exemple specifice de discriminare impuse asupra comunităților celor mai vulnerabile în aceste timpuri, vremuri. Și aș vrea să ne concentrăm pe asta, pentru că am văzut cetățeni din grupuri minoritare care s-au confruntat cu mari provocări din cauza COVID comunitățile Roma, migranții, sunt doar câteva dintre acestea. Mulți au fost uh, uh, acuzați că uh, această pandemie COVID e din cauza lor, deci s-au confruntat pur și simplu cu situații de rasism. Și de asemenea s-au confruntat și cu situații de discriminare în context polițienesc și mă bucur că acest lucru apare în text. Văd că există și un aliniat specific pentru discriminare și aici e clar că ne trebuie câteva precizări, uh, poate să aprofundăm dificultățile cu care se confruntă comunitatea romă în acest domeniu și apoi am văzut și un alt aliniat în care se spune că anumite persoane nu au primit îngrijirile medicale necesare. Aș vrea doar să merg poate și un pic mai departe pentru a clarifica cam cum arată acest tip de discriminare, eventual printr-un amendament uh, care să specifice acest lucru. Pentru că uh, oamenii din comunitatea trans s-au confruntat cu o suspendare a îngrijirilor lor medicale pe durata acestei pandemii. Și aș vrea de asemenea să mai facem o trimitere și la accesul la îngrijiri, uh, la facilități de îngrijiri medicale și psihologice în mod acces fizic pentru că acest lucru este foarte important și mi se pare că acest lucru lipsește din text, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult despre faptul că avem îngrijorări în ceea ce privește felul în care crește populismul în anumite țări în statele membre și COVID-19 a afectat foarte multe aspecte Uh, și noi, în mod colectiv, trebuie să garantăm protecția drepturilor fundamentale pentru cetățeni. Tocmai de aceea sunt de părere că această rezoluție trebuie să sublinieze neajunsurile care au existat în statele membre și faptul că trebuie să ne întoarcem la o situație de solidaritate. Uh, vă mulțumesc încă o dată pentru munca depusă, domnule președinte, și să sperăm că toate aceste comentarii vor putea fi preluate în text. Bun, după cum era și teamă, de ce se frică de a nu scape, am depășit timpul. Și tocmai asta era și subiectul principal și anume să uh, oferiți președintelui dumneavoastră punctele dumneavoastră de vedere. A fost o dezbatere foarte deschisă, așa că vă mulțumesc pentru toate aceste uh, comentarii extrem de pertinente. Singurul rezumat pe care l-aș împărtăși cu dumneavoastră este că da, într-adevăr e un raport de care avem nevoie. Gândiți-vă la rezoluțiile adoptate în luna aprilie, în luna mai, anul acesta, imediat după ce a izbucnit uh, pandemia, primul val. Noi am adoptat niște rezoluții extrem de substanțiale. Prima, dacă mi-aduc eu bine aminte, avea 75 de aliniate. Ma, multe dintre ele fuseseră redactată de comisia noastră, de, de membrii comisiei noastre libe și uh, textul a fost apoi propus în plen, pentru că asta demonstrează cât de important este statul de drept în timpuri de criză și în timpuri de COVID. Pentru că nu numai că legea contează în timpuri normale, dar și în perioada de pandemie și mai ales în perioada aceasta de COVID, uh, de criză COVID. Așa că eu cred că Bun, într-adevăr, în acest raport sunt anumite recomandări, anumite considerente, spune domnul președinte, considerant în franceză, și eu cred că rezumatul foarte clar îl face punctul 14. Lansăm un apel către comisie să vină cu o evaluare cuprinzătoare și aprofundată a tuturor măsurilor luate, în așa fel încât să desprindem învățămintele necesare pentru a ne asigura că toate măsurile care au fost luate în acest prim val, pentru că având în vedere că ne îndreptăm spre așa zisul al doilea val, uh, și că o să trebuiască să mai răbdăm până scăpăm de COVID, atunci să ne asigurăm că aceste măsuri erau și justificate și întemeiate pe o situație științifică și epidemiologică uh, dovedită și că aceste măsuri erau proporționale și că sunt limitate în timp și de asemenea că au un impact limitat asupra statului de drept și al democrației. 13 paragraphs. Everything is in bold. When I say law matters means that rule of law atunci când spun că contează dreptul, înseamnă că, de fapt, contează statul de drept și trebuie să fie respectat instituțiile trebuie să fie respectate, ombudsmanul, instituțiile de drepturile omului, drepturile trebuie să fie respectate, dreptul de adunare, dreptul de demonstrare, libertatea de expresie. Situații în care e nevoie de punerea în aplicare a legii, trebuie să fie analizate foarte atent, pentru că trebuie să existe proporționalitate, trebuie să existe un, uh, o certitudine juridică, iar punerea în aplicare a legii trebuie să se facă în uh, conformitate cu aplicabilitatea legii și cu controlul juridic necesar. Există proceduri care trebuie să fie respectate și în timpul crizei, situații diferite trebuie să fie considerate accesul legal la serviciile de sănătate, non-discriminarea, toate acestea țin de impactul crizei COVID. Și când e vorba de nivelul european, libertatea de mișcare, măsurile care trebuie să aibă un impact, uh, trebuie să fie supuse legislației care a fost adoptată atunci când e vorba de uh, criza COVID. Deci aici avem de făcut și mai multe în ceea ce privește lupta împotriva dezinformării și a negaționismului, împotriva criteriilor științifice. E nevoie de criterii științifice care trebuie să fie implementate de către autoritățile instituționale uh, Dreptul uh, de apărare, dreptul prizonierilor trebuie de asemenea considerat fără discriminare în ceea ce privește impactul măsurilor. Trebuie să fie mereu, acesta trebuie să fie mereu principiul nostru. Principiile care sunt înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, necesitatea, proporționalitatea, cadrul uh, de timp în care se aplică și impactul pe care ele l-au pe drepturi. Pentru mine toate deciziile pe care le luăm trebuie să fie acoperite de legalitate și certitudine juridică. Asta este până la urmă definiția statului de drept. Iată deci privirea de ansamblu pe care vroiam să vă dau și trebuie să fim corecți atunci când e să vorbim despre politica noastră în care nu vrem să arătăm cu degetul și să tragem la răspundere. Comisia trebuie să înțeleagă rolul ei foarte bine aici. Comisia este gardianul tratatelor și al dreptului european și deci, da, trebuie să aibă acest rol. Având în vedere că e târziu, haideți să trecem mai departe la punctul următor, pentru ca să nu depășim, vă rog, timpul pe care îl avem la dispoziție în această după-amiază târzie. Am trecut deci la punctul 5, e vorba de standarde și proceduri în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terți aflați în situație de ședere ilegală. Avem aici uh, o considerare a amendamentelor și deci trebuie să dau cuvântul mai întâi raportorului, care este domnul Stric. Doamna Stric, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Aș folosi ocazia și să mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente, în primul rând raportorilor din umbră, dar și a celorlalți, uh, celorlalți membri din Parlamentul European care și-au exprimat explicat și exprimat uh, aderarea la amendamentele pe care le-am văzut. Au fost înaintate peste 600 de amendamente, e foarte mult de lucru, bineînțeles. Probabil că puteți să vedeți foarte bine în amendamente că există anumite elemente de contencios care uh, sunt deja problematice în uh, regulament și care ne definește, de fapt, ca Parlament toată această procedură. Noi trebuie să găsim, deci, un acord între pozițiile divergente și ideile pe care le-au exprimat deputații în această comisie liber. Aș dori să încerc mai întâi să stabilim anumite principii de bază pentru ca să găsim un acord uh, comun sau anumite compromisuri pe care măcar toată lumea să le poată susține. Acesta este obiectul uh, directivei returnării. Ea trebuie să fie respectată, trebuie să, fie, să promoveze returnări eficiente cu standarde comune și cu clauze legale care să se bazeze pe principiul european al proporționalității și al dreptului uh, fundamental. Trebuie să mm, spunem că preferăm alte situații decât cele ale returnării forțate, pentru că sunt și mai puțin costisitoare pentru statele membre. Vă citez aici din principiile pe care le avem în actuala directivă cu privire la returnare. E vorba însă aici de un recast la această propunere, o revizuire și nu a, care nu atinge uh, esența directivei. E foarte important deci să ne menținem în acest cadru. Trebuie să găsim un acord uh, și la ceea ce înseamnă o politică eficientă de returnare. În contextul directivei, aș spune, și aici cred că nu uh, încalc cadrul, o politică eficientă acoperă atât returnarea cât și clauzele legale. Deci îmbunătățirea ratelor de returnare și atât nu, e, sunt, nu, nu este un obiectiv suficient. Care sunt obstacole pe care le întâlnim în momentul de față? Uh, și pe care am putea să le depășim atunci când e vorba de returnări, cred că, în primul rând, propunerea de a restrânge plecările voluntare, să analizăm mai bine uh, interdicțiile de intrare și cred că în toate acestea trebuie să respectăm principiul de uh, proporționalitate și întotdeauna plecarea voluntară trebuie să fie prioritară. Trebuie să încercăm să găsim o soluție și un răspuns comun printr-o abordare rațională care se bazează pe fapte. Știu că este foarte tentant să folosim propuneri foarte ferme și limbaj foarte strict pentru ca să nu încurajăm uh, tendințe pe care nu le dorim, dar există foarte mulți minori, de exemplu, fără documente care se află încă pe teritoriul UE. Nu cred că dacă folosim astfel de retorică foarte strictă, putem să avem succes. E mai bine să avem o analiză exactă a tuturor argumentelor și să luăm decizia după aceea. Fără interferență din partea statelor membre, eu cred că e bine să intrăm uh, într-un dialog și sper să putem să găsim un acord sau un compromis acceptabil. Vreau să trecem acum prin anumite puncte pe care le-am întâlnit în mai multe amendamente. În primul rând, care este domeniul de aplicabilitate al directivei cu privire la returnare? Mă refer aici la situația de la frontiere mai ales, pentru că ea cade sub incidența directivei returnării resortisanților. Trebuie să avem mai întâi o procedură cu privire la granițe despre returnare, pentru că dacă foarte multe returnări sunt tratate în cadrul procedurii uh, de uh, granițe, atunci s-ar putea să avem standarde duble. Deci trebuie să punem în concordanță aceste două, să le punem în armonie. Am avut 50 de amendamente despre definiție, dacă ar trebui să avem o definiție mai strictă, dacă există vreun motiv um, pentru ca să se considere că respectiva persoană ascunde anumite informații. Trebuie să vedem dacă mm, uh, alte criterii se aplică la definirea cazului. Există o listă foarte lungă, trebuie să ne întrebăm dacă vrem să uh, mai și uh, ajustăm lista. O altă obligație este cea de colaborare. Obligația de colaborare a fost subiectul la 50 de amendamente. Unii vor să limiteze la datoriile uh, returnanților, alții vor să găsească un uh, echilibru întărind obligațiile statelor membre față de informația pe care trebuie să o dea uh, într-un mod complet, care să fie și foarte protector față de copii. Apoi, în ceea ce privește propunerea de tăiere a minimului de zile pentru o returnare voluntară. Momentan, directiva prevede șapte zile. Dacă tăiem acest lucru, înseamnă că statele membre pot să taie sau să se abțină de la întoarcerea voluntară a, uh, resortisanților și deci ei ar fi excluși de la uh, clauzele de, salv- de uh, salvgardare în directiva returnării. Alții vor să crească perioada de 7 zile la 15 zile, iar propunerea de a ne a, de a se abține de la o, o astfel de schimbare uh, Uh, se fundează pe, se bazează pe faptul că uh, criteriile trebuie să fie mai stricte. Alții însă consideră că nu trebuie să fie mai stricte, ci că trebuie să se adauge un caracter obligatoriu la uh, prevederea de, obli- de nepunere în aplicare a obligativității returnării. Sustenabilitatea returnărilor trebuie să fie totuși considerată. Avem 33 de amendamente cu privire la um, toate um, procedurile și căile de atac um, dreptul la asistență juridică și așa mai departe. Mai avem 33 de amendamente pe detenție, unele pe politicile publice pentru ca criteriile să fie mai stricte, altele pe o perioadă minimă care trebuie să fie stabilită prin lege și altele despre uh, circumstanțele și drepturile persoanelor care se află în detenție. Un alt punct care nu este încă clar și sper aici că și Comisia poate să facă lumină, am văzut în noul pact pe care l-a propus Comisia că dorește să, să uh, introducă noi proceduri pentru returnare în um, procedura de azil N-am văzut încă propunerea legislatorului pentru a tăia articolul 22 din propunere, care ar însemna o includere a procedurii uh, de returnare la frontieră. Oricum, eu mă bucur foarte mult de negocierile care vor urma, dar mai întâi aș dori să ascult explicațiile din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă Stric. Acum o să deschidem discuția cu raportorii din umbră, dar dacă îmi permiteți, am uitat să menționez că termenul pentru depunerea amendamentelor pentru măsurile de la impactul uh, crizei COVID pe dreptul fundamentale și democrație a fost stabilit pentru marți, um, la ora, marțea viitoare, la ora 12. 20 octombrie, deci, iar următorul uh, vot va avea loc pe 22 octombrie, astfel încât rezoluția să poată să fie votată la plenara din noiembrie. Bun, am uh, comunicat și acest lucru. Octombrie 20, deci. Acum, trecem mai departe la reuniunea raportorilor din umbră. Vă rog, doamna Hanu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Grupul nostru consideră că propunerea inițială a Comisiei de reformulare a directivei despre returnarea resortizanților aduce cu sine măsuri eficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite, și anume o eficientizare a returnării resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în Europa. Am uh, depus 14 amendamente, dintre care unele care, pe care se refac referire la te, anumite texte pe care le-ați refer, uh, la care ați făcut referire și care au fost tăiate. Am depus și amendamente care vin să precizeze și să completeze textul inițial, cum ar fi riscul de um, fugă, cooperarea cu țările terțe, simultaneitatea între decizia unui refuz de protecție internațională și o decizie de returnare, um, o ușurare a procedurii pentru circumscripțiile și um, pentru jurisdicțiile implicate și o posibilitate de a permite statelor membre să uh, recurgă și la alte uh, posibilități. Însă aici uh, vedem că există dorința politică de a limita capacitatea de acțiune a Uniunii împotriva situațiilor de irregularitate. Vreau să regândim această directivă, însă pentru că în 2019 rata de returnare uh, Um, a resortisanților la dreptul de azil a fost de 29%, deci în scădere netă față de alte, uh, alți ani. Există și naționalități pentru care, din Côte d'Ivoire, de exemplu, returnarea este sub 4%. Mi se pare inacceptabilă situația în fața uh, Um, imaginii pe care vrea să o dea Uniunea Europeană și arată incapacitatea Uniunii de a-și face respectată legislația în cadrul legislativ actual. Se leagă subiectul însă și de statul de drept, pentru că se iau decizii, hotărâri în justiție care de multe ori uh, se iau după mai multe recursuri și care de fapt până la urmă nu sunt aplicate. Amendamentul pe care l-a înaintat grupul PPE și amendamentele de fapt încearcă să remedieze situația uh, și nu încearcă să împiedice, după cum spuneți dumneavoastră, politica de returnare. Veți găsi aici și amendamente care vor permite o um, o continuare a ajutorării procedurii de returnare a minorilor neacompaniați, non-acompaniați. Vrem să, ca măsurile noastre să nu încurajeze rețelele criminale și de traficanți și nici rețelele de deturnare a, trans, a, uh, a transporturilor care implică și copii și minori. Vrem să ne susținem, deci, în cadrul negocierii aceste linii de acțiune. Sperăm că vom reuși, știm că este foarte dificil, dar sper că vom reuși să găsim compromisuri împreună care ne vor permite să adoptăm textul cât se poate de repede. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Silvii Ghiom are cuvântul acum la distanță, vă rog. Silvii. Da, sunt aici. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc doamnei Stric pentru raportul pe care l-a redactat. După că am menționat uh, deja de câteva ori în cadrul Comisiei Libe, eu zic că trebuie să ne uităm la textul Comisiei ca fiind deja un text foarte restrictiv la bază. Voi încerca de aceea, împreună cu grupul meu, să modificăm propunerea prea strictă pentru că nu s-a făcut niciun studiu de impact când s-a luat această decizie și încercăm să găsim un echilibru între obiectivele reformulării și dreptul fundamentale. În ceea ce privește definiția um, posibilității de uh, evadare, de fugă, este definit pe baza unei liste de criterii non-exhaustive, generale. Noi am propus ca să se mențină formularea din directiva anterioară și așa statele membre vor putea să-și aplice criteriile proprii. Acest articol însă are consecințe destul de grave. Aș propune de aceea să facem o listă exhaustivă de criterii care nu sunt uh, neapărat multe, dar sunt clare și așa statele membre sunt foarte asigurate în ceea ce privește respectarea criteriilor respective și nu s-ar putea în niciun caz să se devieze cu uh, comportamente nepotrivite, cum ar fi punerea în închisoare, din cauza că nu sunt resurse financiare. Apoi, în legătură cu plecările voluntare, eu aș propune un termen de 30 de zile care poate să fie scurtat până la 0 zile dacă doresc uh, statele membre fie pentru că uh, există un refuz de, de respectare a directivei returnării sau pentru că respectivul refuză um, um, colaborarea. După cum a zis și Comisia, noi propunem ca definiția resortisanților care pleacă de bunăvoie să poată să, deci resortisanții respectiv care sunt descoperiți la frontieră să poată să fie întorși în legalitate. Propun 15 zile pentru introducerea unui recurs pentru o decizie de returnare. Comisia propusese doar 5. Mi se pare însă că uh, nu este prea puțin, iar recursul să fie automat. În legătură cu detenția, noi am propus să se scurteze 18 luni, adică 6 luni de două ori renovelabil, la 6 luni, care poate să fie um, maxim înnoite de două ori. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă există un risc pentru securitate publică, acesta va putea fi limitat și vor exista uh, și destule garanții în legătură cu cazul respectiv. Apoi, detenția minorilor, amendamentele pe care le-am văzut noi pentru detenția minorilor uh, sunt corecte. În legătură cu procedura la frontieră, cerem să se suprime articolul despre această procedură pentru că considerăm că există deja o legiferare în acest sens în noul pachet și deci articolul respectiv nu-și mai are sensul. Iată deci pe scurt care au fost elementele politice pe care vrem noi din partea grupului nostru să ne exprimăm. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvii, iar acum din partea Renew, Sofie Invelt. Go ahead. Dacă ești conectată, te rog, ai cuvântul. Da, aici sunt, sper că mă auziți. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru acest uh, dosar uh, de care s-a ocupat, un dosar foarte sensibil și foarte dificil de gestionat în acest moment. Grupul meu a depus uh, multe amendamente care însă se concentrează toate doar pe vreo două aspecte. Pe de o parte, dorim returnări efective și durabile pentru că returnarea face parte dintr-o politică integrată de azil și migrație, dar returnările trebuie să fie eficiente. Știm că returnările voluntare sunt mai eficiente, mai uh, durabile și mai ieftine, de aceea propunem măsuri pentru ca ele să fie cât mai numeroase. În uh, Apoi sunt de acord cu Silvi Ghiom că propunem uh, o listă închisă de criterii obiective care se, uh, se aplică la toate statele membre uh, pentru a ajunge la uniformizare. Să nu lăsăm statele membre să definească aceste criterii. Apoi măsurile, efectele de suspendare, considerăm că uh, Ehm, Efectul de suspendare al apelurilor trebuie să fie păstrat pentru că este un aspect esențial al statului de drept. Am depus și amendamente legate de interesul mm, copilului în momentul în care se iau decizii care afectează minorii și dorim alternative la deținerea minorilor și cred că Parlamentul întotdeauna a cerut asta. În ceea ce privește interzicerea intrării pe teritoriu, sprijinim propunerile Comisiei cu excepția um, cazului în care se fac um, verificări la ieșire. Propunem o perioadă de 9 luni cu intervale judiciare odată la 3 luni pentru procedură și dorim să eliminăm uh, ca motiv de detenție siguranța națională, pentru că e foarte vag, orice poate fi, să fie politică publică și știm că unele state membre abuzează de astfel de clauze și uh, Cazul uh, Ungariei este evident, uh, țară care deține um, cetățenii unor țări terți în masă pentru aceste motive. Deci avem uh, dreptul penal și doar dreptul penal trebuie să permită arestarea și deținerea în arest a solicitanților de azil. Și capacitățile suficiente sunt esențiale în orice politică de succes. Nu putem spune că dorim uh, un anumit număr de returnări dacă nu suntem gata să punem la dispoziție capacitățile necesare. În fine, dorim să eliminăm o parte din text, e vorba de cea legată de uh, procedurile la frontieră, pentru că acesta trebuie să le găsească în altă parte. În rest, sper că vom ajunge la un consens, la o majoritate pentru acest uh, dosar. Acum are cuvântul de la idee Nicola B. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Textul inițial prezentat de comisie merge clar în direcția cea bună. Nu întotdeauna se întâmplă asta, așa că subliniază acest lucru de această dată pentru că are obiectivul de a consolida eficacitatea, fiabilitatea returnărilor, adică expulzării persoanelor care au intrat și au rămas în mod ilegal în statele membre. Din păcate, raportul doamnei Stric merge însă în direcția opusă, pentru că uh, menționează tot felul de posibilități de a împiedica sau de a limita returnările și, practic, se limitează la returnările voluntare și anumite grupuri, cum ar fi socialiștii și Renew, depun amendamente care, în practică, pun bețe în roate tehnice și juridice pentru a împiedica complet returnările. Deci, în acest text face, se face din uh, non-refoulement un principiu absolut, dar acesta este uh, un element important al politicii de disuaziune și a politicii de returnare. Deci, trebuie să fie uh, convinși cei care încearcă să ajungă în Europa să nu o facă și apoi trebuie să avem dispoziții tehnice și juridice care să fluidifice, să faciliteze munca de expulzare a imigrațiilor uh, ilegali respectând statele membre, poziția lor geografică, tradiția lor și voința democratică a legătorilor lor. Deci directiva trebuie să fie un instrument care să completeze arsenalul juridic și nu să înlocuiască voința legitimă a multor state membre de a um, nu uh, trage ponoasele de pe urma acestei uh, imigrații ilegale și cea legală. Uh, returnările voluntare știm că vor fi în continuare doar o parte mică a returnărilor. Cei care au intrat ilegal în UE știm că de multe ori doresc să rămână în Europa, nu pentru a munci, ci pentru a beneficia de o viață și de condiții sociale mai favorabile decât în țara lor de origine. Putem să înțelegem această motivație, dar nu putem să o acceptăm pentru că o facem în detrimentul concetățenilor noștri. Returnările voluntare pot fi favorizate când apar anumite cazuri, dar nu trebuie să ia locul unei politici. Dacă nu, nu se vor mai expulza deloc imigranți legali care au ajuns în Uniunea Europeană. Deci, bineînțeles, uh, situația minorilor izolate trebuie să fie uh, tratat în mod diferit. Trebuie să identificăm acești minori și trebuie ca ei să fie returnați familiilor lor cât se poate de repede. Deci e important să identificăm pe cei care sunt cu adevărat minori. În rândul minorilor izolați știm că mulți nu sunt minori și nu sunt nici izolați și folosesc deseori acest statut uh, ca să poată să rămână practic în statele membre. Deci pentru a-i proteja pe minorii adevărați trebuie să existe proceduri de a-i distinge de cei care de fapt sunt majori și să fluidificăm măsurile pentru ca ei să fie restituiți familiilor cât se poate de repede. Grupul meu a depus multe amendamente care merg în direcția unei consolidări a mijlocilor necesare pentru ca returnările să fie eficiente. Nu se întâmplă asta azi și amintesc că în rândul solicitanților de azil care sunt uh, efectiv foarte dezamăgiți de dreptul de azil, între 80 și 90% nu sunt expulzați. Deci, uh, cea mai mare parte ordinilor de a părăsi teritoriul nu sunt executate uneori uh, din cauza um, incapacității uh, de a um, executa, uneori din cauza faptului că nu există voința politică. Astfel, dacă facem aceste lucruri, vom limita numărul morților în Mediterană și vom răspunde și uh, voinței cetățenilor. Bun, am depășit timpul pentru acest punct, deci vă rog să vă limitați în intervențiile dumneavoastră. Trebuie să mai dau cuvântul altor colegi, raportori din umbră. Urmează doamna Eh, Canco de la ECR. Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc raportorului. Noi sprijinim propunerea comisiei. Este clar că există o diferență preocupantă între numărul celor care nu sunt autorizați eh, să rămână în UE și numărul celor care pleacă, de fapt de, procedurile trebuie să fie uh, urgentate, deocamdată sunt foarte lente și nu sunt aplicate bine. Sprijinăm procedurile frontiere frontieră accelerate și trebuie să crească viteza cu care sunt uh, abordate aceste cazuri. Ne aflăm într-un no man's land când vine vorba de returnările voluntare. Practic nimeni, uh, poate această situație nu este în interesul tuturor, nimănui și nici în interesul migranților pentru a recâștiga încrederea publicului și pentru ca sistemul să facilideze mai bine gestionarea refugiaților, orice reformă trebuie să, fie, să se bazeze pe, un, um, pe o abordare practică. Într-adevăr, trebuie să se revizuiască sistemul de migrație. Avem nevoie de un sistem care să funcționeze. Returnările vor începe să funcționeze doar când toate aspectele politicii noastre de migrație funcționează în interiorul și în afara Uniunii Europene. Adică trebuie să um, supraveghem deplasările secundare ale solicitanților de azil care au fost refuzați. Trebuie să se creeze Uh, să se aplice mai bine regulile, să se îmbunătățească uh, schimbul de informații. Trebuie să reparăm ce nu funcționează. Haideți să nu pierdem această ocazie. Mulțumesc și acum de la GUE, doamna Peletie. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, dragi colegi, sunt puțin agasată, pentru că la ora 12 și un minut am primit o scrisoare de la Secretariatul pentru Afaceri Europene din Franța, care ne transmitea în sfârșit o notă în legătură cu această dezbatere. Nu e o notă, e o foaie de vot și nu știam că statele membre pot să facă lobby. Statele membre au propriul lor for de discuții și ar fi bine să rămână să, să se cantoneze la acest uh, forum de discuții și nu să dea dovadă de lipsă de respect la adresa acestei instituții și la adresa democrației și când vine vorba de propunerile Comisiei Europene, aș dori să știu câte sunt din partea Franței. Am exprimat doar uh, faptul că sunt extrem de agasată de ce s-a întâmplat. Bun. Acum, mulțumesc uh, raportorului nostru care are abordare umană. Nu vorbim de cantitate, ci de calitate. Acest lucru este important este un raport care dorește condiții demne, umane, care deseori sunt uitate de guvernele noastre și amendamentul nostru de respingere ni s-a părut important pentru a arăta că suntem împotriva reformării acestei directive pe care Comisia acum cu ceva timp în urmă nu o considera utilă am depus amendamente legate de respectarea regulilor de procedură, lucru important. Am depus și amendamente pentru ca deținerea să fie doar un ultim recurs și drepturile copiilor, indiferent de, protext, de pretext, un copil niciodată nu trebuie să fie închis într-un centru de detenție administrativă. Și trebuie să amintim faptul că înainte de a expulsa pe cineva, statele membre trebuie să facă toate eforturile pentru a vedea dacă o persoană care s-a exilat are sau nu dreptul la azil pentru a se integra în statul membru în care sosește. Tineche, mulțumesc pentru acest excelent raport. Îți mulțumesc ție, mulțumesc celorlalți raportori și continuăm să colaborăm. Mulțumesc! Acum dau cuvântul altor membri care au cerut să intervină. Isabel Santos, vă rog cât mai rapid pentru că apoi să dăm din nou cuvântul uh, raportorului. Vă rog. Raportare, doamnei Stric. Da, cred că acum funcționează, spune doamna Santos. Doresc să mulțumesc colegei că Stric pentru acest excelent raport. Foarte bine făcut. un număr semnificativ de amendamente au fost depuse și acest lucru arată cât de important este acest raport privind revizuirea um, acestei uh, legislații care era atât de necesară. În ceea ce privește amendamentele, Sprijin majoritatea amendamentelor colegei mele Silvii Ghiom, care dorește să se asigure că vor fi respectate drepturile fundamentale. Eu aș dori să mă concentrez pe două amendamente pe care le-am depus. Eliminarea sancțiunii în uh, cazul în care uh, un uh, cetățean uh, Uh, al unei țări terțe s-a ascuns de justiție și eliminarea și determinarea acest stat membru um, ia hotărârea de returnare. Sunetul, calitatea sunetului este extrem de proastă și e mult ecou. Este greu de înțeles vorbitoarea. Îmi repet sprijinul pentru o politică de turnare care să respecte drepturile fundamentale. Mulțumesc, Isabel. Înainte de a da cuvântul din nou îi dau cuvântul pe scurt comisiei. Domnul Castelru, dacă este conectat de la DG Home, sunteți? Cu microfon și cu video. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reduce intervenția la două minute, așa cum ați cerut. Încă o dată, mai întâi felicitări Comisiei Liber și raportoarei pentru progresele făcute până acum. Este un dosar foarte dificil, după cum știm cu toții. Pactul privind migrația și azulul propus de Comisie include noi inițiative pentru a consolida cadrul juridic uh, al sistemului european de returnare Reformarea directivei privind returnarea este o piatră de temelie a acestui cadru. Comisia se bucură de faptul că cooperează cu Parlamentul privind uh, reformarea directivei privind returnarea și dorim să ca negocierile să înceapă cât se poate de repede. Puteți conta pe sprijinul Comisiei, pe colaborarea noastră pentru ca dosarul să se finalizeze cu succes. Doresc să spun că multe dintre amendamente dintre amendamentele depuse sau măcar unele dintre ele merg mai departe decât uh, reformarea propusă. După cum a spus Strick, aceste amendamente care depăsesc domeniul de aplicare reformării nu sunt uh, consecvente cu prevederile acordului interinstituțional și deci e nevoie de evaluare acestor uh, schimbări s-a transmis și Consiliului același mesaj, pentru că și unele amendamente ale Consiliului depășesc domeniul de aplicare al reformării. Sunt de, de acord cu raportarea legătură cu creșterea numărului returnărilor uh, voluntare și utilizarea alternativelor la detenție, precum și asigurarea protecției de non-refoulement, care este un principiu universal care trebuie să fie respectat în orice moment și protecția persoanelor vulnerabile. Mai sunt alte aspecte în legătură cu care trebuie să mai discutăm și comisia este deschisă să le discutăm pe toate. Menționez doar câteva dintre ele, domnule președinte. Riscul uh, de eludare a justiției este unul în legătură cu mai multe articole din uh, directivă. Dorim de asemenea să existe o listă suscintă specifică și vom coopera cu raportoarea pentru a ajusta lista sau pentru a îmbunătăți dacă e nevoie. Premisa returnării voluntare trebuie să fie subliniată. Este întotdeauna, într-adevăr, modalitatea cea mai durabilă de returnare care trebuie să fie promovate. De aceea, programele de returnare voluntară trebuie promovate și menționate clar în directiva privind returnarea. Lucrăm la alternative la detenție, sprijinim și cercetarea în acest domeniu pentru că pentru a identifica măsuri uh, pentru uh, a evita eludarea justiției și uh, să folosim detenția doar ca măsuri de ultim resort. Este foarte important ca migranții minori să fie protejați și trebuie să ține cont de situațiile de vulnerabilitate, mai ales nevoile de protecție ale minorilor. Un ultim aspect de conținut în legătură cu uh, interzicerea la intrarea pe teritoriu, suntem deschiși să explorăm uh, modul în care interzicerea la intrare pot fi folosite pentru a reduce migrația ilegală, dar asigurând accesul legal la Uniunea Europeană și trebuie să se facă evaluări individuale când e vorba de detenție și ea trebuie să fie, așa cum am spus, o măsură de ultim resort. Doamna Stric a pus această întrebare, așa că pot să vă spun că Comisia a ales să nu retragă directiva privind returnarea, dar uh, Uh, procedura de returnare la frontieră trebuie să facă parte din procedurile din regulamentul privind azilul, pentru că face parte din, uh, din uh, pachet și se întrerupe conexiunea. În încheiere, Dorim să continuăm să cooperăm cu raportarea și toți raportorii din umbră. Suntem disponibili să îmbunătățim împreună această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Castelo. V-am dat două minute, dar ați vorbit patru minute și jumătate. Deci, iată, suntem în întârziare deja cu 10 minute și are cuvântul acum din nou raportoarea. Pretty brief, I think. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot interveni foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celorlalți membri pentru explicații și contribuții. Eu cred că aceste explicații demonstrează exact ceea ce am spus chiar eu încă de la bun început în introducere și anume că avem puncte de vedere divergente pe anumite aspecte ale directivei. Așa că am speranța că vom avea niște negocieri constructive și că rezultatul ne va permite să fim cu toții de acord uh, asupra unui fapt și anume că vom respecta drepturile fundamentale, principiul de non-refoulement, uh, interesul uh, superior al copilului și așa mai departe, detenția, ca și ultimă măsură, de ultim resort și să sperăm că vom reuși să găsim o soluție, să vedem uh, cea mai eficientă cu putință și mă bucur de faptul că și Comisia a subliniat că plecările voluntare ar trebui să fie privilegiate, pentru că în continuare e un principiu valabil în propunerea de reformare a directivei și acest lucru a fost până în prezent susținut și promovat și de Parlamentul European. Bun, am auzit câțiva colegi spunând că aceste plecări voluntare de fapt nu înseamnă o, uh, niciun fel de plecare. Dar asta vreau să fie clar și răspicat. Insist, nu așa stau lucrurile. Sunt foarte multe studii și chiar și statele membre subliniază că aceste plecări voluntare sunt plecări durabile pentru că oamenii aceia nu se mai întorc și de aceea e foarte important să nu pierdem din vedere acest lucru atunci când vom negocia. Și o ultimă observație referitor la interdicțiile de intrare, eu cred că și aici a, acestea sunt de fapt utilizate ca și un instrument, un instrument, o încurajare, de încurajare pozitivă pentru uh, cei care trebuie să îndeplinească criteriile pentru plecare, pentru că dacă nu fac acest lucru, atunci se vor confrunta ulterior cu o interdicție de intrare spre exemplu, dacă îi pedepsești făcând lucrurile un pic diferit și uh, rămân aici pe teritoriu, atunci s-ar putea să, ca efectul să fie contraproductiv. Așa că vă rog frumos, haideți să avem o evaluare rațională a ce anume uh, poate să ne ajute. Pentru că eu cred că până la urma urmei pe conținut suntem uniți. Ne dorim să avem o politică de returnare eficientă în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Stric, pentru aceste concluzii. Acum, trebuie să spun că nu s-a fixat încă o dată pentru uh, votul referitor la acest raport. Pentru că asta va depinde de felul în care progresează negocierile și va depinde în mod inevitabil și de disponibilitatea uh, sălilor de reuniune echipate cu interacțiune pentru interpretare uh, și pentru intervenții cu interpretare de la distanță. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții. Iar pentru restul punctelor înscrise pe ordinea de zi în uh, ședința noastră a Comisiei Libe, doamna președinte va fi doamna Maite Pacazaurtundua. Bun, foarte bine, mulțumesc, domnule președinte. Vom continua cu punctele 6 și 7, care de fapt sunt o dezbatere comună. Dragi colegi, iată că avem posibilitatea să dăm ocazia raportorilor din umbră și raportorilor din umbră să dezbată amendamentele ce au fost înaintate la cele două rapoarte referitor la sistemul ETIAS. După cum știți, obiectivul este să punem la punct acele amendamente tehnice necesare, în așa fel încât acest sistem, prin modificarea actelor legislative și a sistemelor de informare ale Uniunii Europene, deci de consultare ETS, SIS, VIS, VIS, VIS 2 și așa mai departe, ECRIS, uh, toate acestea să fie sisteme interoperabile, iar proiectele de raport și amendamentele care au fost înaintate uh, vin ca și răspuns la unele uh, uh, Uh, observații formulate de către comisie pentru a putea utiliza în mod legal aceste informații. Domnul Lenars, care este raportor, va face o scurtă intervenție de maxim 4 minute referitor la amendamentele ce au fost înaintate. Nu uitați că ne presează timpul. Domnul Lenars, aveți cuvântul. Yes, la palabra, señor Da, domnul Lenars, aveți cuvântul. Bun, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am să încerc să intervin cât mai succint cu putință, având în vedere că avem acest schimb de opinii pe proiectul de aviz. Am avut deja două întâlniri, una cu Comisia Europeană și apoi cu cei care au făcut uh, uh evaluarea și datorită acestor întâlniri acum suntem în măsură să trecem la aspecte mai de detaliu în munca noastră și din acest motiv am speranța că marea majoritate a amendamentelor care au fost înaintate de grupurile politice, de fapt, sunt foarte bune și foarte constructive ca și natură. Ar mai fi câteva aspecte care au fost evocate și care se referă și la anumite aspecte pe care eu l-am uh, menționat inițial în proiectul meu de aviz și au fost preluate de colegi. Deci, nu trebuie să adăugăm gestionarea de frontiere ca și obiectiv, ci să specificăm exact care sunt obiectivele specifice pentru ETIAS. E vorba de acele activități criminale uh, grave și aveți o listă întreagă prevăzută la anexă. Mai mult decât atât, avem nevoie de câteva garanții suplimentare comparativ cu ce propune Comisia, și anume că această unitate centrală ETIAS, cu accesul la informare, uh, se face doar pe o bază read-only, doar posibilitatea de a citi, de a consulta informația. Și că în momentul în care se fac căutări pe acest sistem ETIAS, să ne asigurăm că felul în care sunt uh, analizate informațiile din VIS, SIS și uh, ECRIS uh, respectă principiul de proporționalitate când se acordă accesul la ETIAS. Faptul că se include ECRIS în sistemul ETIAS, asta nu trebuie să înseamnă că introducem date suplimentare în baza de date ECRIS ca atare. Și, mai mult decât atât, în anumite circumstanțe, Comisia Europeană propune acte de implementare pentru a defini modalitățile și felul în care se desfășoară, uh, ce procedură este aplicabilă în momentul în care uh, se obțin anumite rezultate ca urmare a unei căutări. Dar aici intervin și aspecte de protecție a datelor. Și noi am avut senzația că actele delegate ar fi fost uh, poate o alegere mai potrivită. Apoi, mai sunt și alte idei, și anume, În momentul în care um, cel care a introdus aplicația primește un hit, deci un răspuns, un rezultat în sistem, atunci acesta eventual să fie informat de decizia negativă. Și evident că în acest sens ar trebui să existe o legătură și cu baza de date Interpol, dar în mod protejat. Evident, nu pot acum să menționez toate aceste aspecte care au fost preluate în amendamente. Am propus și eu la rândul meu anumite amendamente. Trebuie să ne gândim la calitatea datelor felul în care se face această evaluare și, mai mult decât atât, au mai fost și câteva amendamente de natură tehnică ce au fost propuse pentru a ne asigura că, de fapt, întregul sistem este și uh, actualizat. Pentru că de când a făcut comisia această propunere au trecut deja foarte mult timp și e nevoie de actualizare. Bun, în concluzie, e clar că sunt foarte multe amendamente, dar care se învârt cam în jurul acelui subiect, unele dintre ele sunt chiar foarte acceptabile, pentru că mm, sunt unele dintre ele chiar inacceptabile, pentru că în practic ar face ca sistemul ETIA să nu mai funcționeze deloc, însă o să trebuiască să rediscutăm aceste amendamente, să vedem împreună cu raportorii din umbră cum am putea să reformulăm în așa fel încât să putem exprima măcar ideea. Unele amendamente, eu înțeleg care sunt gândurile ce stau la baza schimbărilor propuse, dar în același timp ar trebui poate să vedem și partea de fezabilitate tehnică referitoare la aceste uh, modificări. Unele amendamente au introdus idei noi sau poate chiar idei care au mai fost discutate, dar nu neapărat în context ETIAS. Oricum, o să vedem cum vom aborda toate aceste idei specifice. Oricum, aștept cu nerăbdare se pot colabora cu toată lumea și am uh, deja senzația că aceste amendamente reprezintă o bază bună de lucru pentru a colabora împreună cu Comisia și pentru a ne asigura că întregul sistem ETIAS va funcționa corect pe viitor și că avem toate garanțiile necesare. Bănuiesc că cele patru minute mi-au expirat deja, vă dau uh, din nou posibilitatea să intervin. Mulțumesc, domnule Lenars, v-am auzit foarte bine acum. Au să dăm cuvântul raportorilor din umbră din partea grupurilor politice, așa că vă rog fiecare câte două minute pentru că ne presează timpul. Domnul Vitanov mai întâi. la Aveți cuvântul, doar două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să fiu succint și să nu repet ceea ce s-a spus deja la ultima întâlnire a Comisiei Libe. Știu că s-au propus diferite amendamente și, după cum s-a spus deja, din păcate, conexiunea este foarte proastă, sunetul este foarte prost. European Data Protection Supervisor to be able to evaluate the necessity and proportionality of extension of the purpose of the ECRIS TCN. To this end, they will need access to the relevant statistic to be provided by EU LISA. We have suggested more precise texts on the purpose for which data of third country nationals or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 Delegated acts should be used instead of implementing acts, for example, regarding the definition of partial correspondence of hits. Thank you, Madam uh, Chair. Mulțumesc foarte mult. Să știți că sunetul a fost absolut oribil. Vă mulțumesc acelor interpreți care au făcut un efort. Bun, și acum următoarea intervenție Domnul Tudorache, sunteți conectat? Da, vă rog, aveți cuvântul. Uh, I'll be also very brief. I won't repeat what my... Mulțumesc foarte mult și eu am să intervin succint pentru că nu vreau să repet ceea ce au mai spus și colegii. Mulțumesc tuturor pentru colaborare până în prezent. Sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus, cu anumitele puncte ce au fost uh, subliniate referitor la uh, diferitele sisteme SIS, VIS, sunt de acord cu acele puncte de substanță și împărtășesc anumite ezitări și în acest sens am redactat anumite amendamente de uh, pe care le-am înaintat, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește dreptul de acces, în virtutea căruia se acordă accesul la ETIAS și deci ulterior la diferitele sisteme, deci trebuie ca toate aceste căutări în sistem uh, să fie doar în format read-only și aici sunt o serie întreagă de elemente care trebuie să țină seama și de uh, faptul că aplicanții au dreptul să știe dacă solicitarea lor a fost respinsă și în virtutea cărui sistem o astfel de solicitare a fost respinsă. Apoi, în ceea ce privește ECRIS, acest aspect a fost deja menționat de domnul raportor. Așa că am să mă refer doar la rezerva sau reținerea pe care o am în ceea ce privește Sfera de acoperire a sistemului ECRIS, așa cum s-a menționat, nu pot fi de acord cu asta și de altfel am făcut și câteva comentarii pe marginea documentului în acest sens. ECRIS este un, o bază de date pentru cooperare judiciară și sfera de acoperire este foarte clară, așa că nu văd de ce ar trebui să o extindem prin uh, diferite amendamente. Cam aceasta este poziția mea. Mulțumesc încă o dată tuturor celor cu care am colaborat până în prezent și să sperăm că vom ajunge la un rezultat cât mai bun. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Patrick Reier din partea grupului Verzilor. Sunteți conectat? Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Scopul acestor amendamente importante este să îmbunătățim sistemul ETIAS. Am înaintat un amendament de respingere pentru că noi criticăm acest sistem. Pentru că îl considerăm drept foarte scump, ineficient și nu e deloc transparent și trebuie să calculezi un coeficient de risc pentru fiecare călător, care până la urmă, de fapt, aduce la anumite avertizări în sistem care sunt, de fapt, false. Plecând de la felul în care funcționează acum sistemul, noi uh, avem intenția să contribuim cu alte amendamente pentru a putea rezolva toate aceste dificultăți și vreau să mulțumesc că, uh, uh, raportorului pentru faptul că discută aceste aspecte și împreună cu Comisia și că e nevoie de o evaluare de impact alternativă și clar că trebuie rezolvate anumite neajunsuri. Noi nu suntem de acord cu extinderea sferei de acoperire. Însă, în orice caz, Apreciez colaborarea noastră care este foarte constructivă și aștept cu nerăbdare să continuăm aceste dezbateri. Breyer, grup. Mulțumesc foarte mult, domnule Breyer. Și acum, domnul Bușade, uh, sunteți conectat? Da, mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc și domnului raportor. În mare sunt de acord cu propunerile formulate de raportor. Îi mulțumesc pentru munca depusă, pentru că munca muncă absolut esențială. Această interoperabilitate a sistemului de uh, ETIAS, deci cu celelalte sisteme de informare din, part, din Uniunea Europeană, să știți, domnule Buxave, că s-a întrerupt legătura, să încercăm să o restabilim în așa fel încât dumneavoastră să puteți continua. Da, gata, e bine. Spuneți din nou. Poate o las de la capăt sau cum? Deci, o iau de la capăt, ce păcat, nu? Uh, vreau să mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. Spuneam că Uh, sunt în principal de acord cu această dorință de a garanta interoperabilitatea sistemului ETIAS cu toate celelalte sisteme de informare din Uniunea Europeană, în așa fel încât să îmbunătățim siguranța cetățenilor europeni și pentru a preveni intrarea migranților ilegali. Este evident că pentru a emite o autorizație de călătorie, trebuie ca ETIAS să dispună de toate informațiile uh, necesare, nu doar antecedentele penale, ci și situația persoanei respective. Dacă acea persoană face obiectul unui dosar și așteaptă o decizie de returnare, spre exemplu. E clar că am contribuit și cu amendamente și ni se pare deosebit de important să avem astfel o primă garanție, o primă barieră față de, pentru a acorda aceste autorizații de călătorie. Gândiți-vă la sistemul american. Nimeni nu poate să se urce într-un avion înspre SUA dacă nu are autorizație de intrare. Deci un sistem decisiv. Apoi, uh, referitor la Frontex, am propus un amendament pentru că vreau să fac trimitere și la cei care uh, se ocupă de transporturi și ei trebuie să participe la acest sistem uh, în măsura ce le revine. Și, bun, doamna președinte, noi avem dorința să colaborăm împreună cu domnul raportor în elaborarea unui document cât mai bun cu putință, pentru că obiectivul nostru este să garantăm protecția spațiului Schengen, să garantăm siguranța cetățenilor din țările noastre și, evident, suveranitatea statelor membre. Mulțumesc! Signora Pelletier. Mulțumesc din partea grupului GUE, are cuvântul doamna Pelletier. Alors, tout d'abord, merci au rapporteur. Et... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportorilor, mulțumesc colegilor pentru cum au lucrat și mulțumesc și pentru că au organizat două reuniuni cu comisia, dar și cu doamna Vavula. Cred că ambele reuniuni au fost extrem de utile. Probabil că știți care este poziția noastră deja, nu e nevoie să vă mai explic. Suntem împotriva propunerii comisiei pentru că mi se pare că posibilitatea va fi dată tuturor autorităților uh, naționale și centrale să aibă acces direct la toate sistemele, chiar dacă nu era prevăzut inițial. După părerea noastră, nu este necesar și nu este nici proporțional să se întâmple așa. Am prezentat câteva amendamente la propunerea comisiei și vom lucra pe dosar cu scopul de a garanta un minim de clauze pentru protecția drepturilor fundamentale. Nu vreau să revin astăzi asupra tuturor propunerilor pe care le-am făcut, dar uh, totuși menționez aici acest punct. Cred că trebuie să ne gândim mereu la noțiunea de proporționalitate, e esențială. Vrem să clarificăm și să precizăm că nu dorim să schimbăm uh, temeiul juridic și că nu vrem ca să fie folosită această tem, acest temei juridic pentru ca să se apere cu el gestiunea frontierelor. Am cerut de aceea ca ETIAS să fie folosit numai pentru a-și îndeplini obiectivul care este legat de securitate așa cum este, cred eu, și prevăzut la articolul 4 al regulamentului. Vrem ca interoperabilitatea între acest sistem și celelalte să nu lezeze dreptul de apel al persoanelor în cauză și am, de aceea am înaintat câteva amendamente. Pentru ca să închei, vreau să vă spun că suntem bucuroși că amendamentul raportorului merg în sensul, sensul proporționalității. Nu suntem de acord însă pe celelalte puncte și vom lucra în direcția compromisurilor. Mulțumesc! Ponente, señor Leners. Mulțumesc, domnul Leners, raportor. Dacă dorești să faceți un comentariu final. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte repede din partea mea, pentru că s-au spus deja destul de multe și mă bucur să ne apucăm concret de muncă. Nu suntem neapărat de acord pe nevoia de a avea ETIAS. Nu suntem de acord cu tot ce s-a spus, dar sigur că de aceea nici nu suntem în același partid, în același grup, dar cred că trebuie să găsim un compromis între raportorii de umbră. Se vede că dacă ești de acord sau nu cu sistemul, trebuie să dorești să, funcționează, să funcționeze bine, să aibă clauze de salvgardare și să poată să creeze legislații concrete cu uh, clauze concrete și asta e ceea ce se întâmplă în următoarele săptămâni. Va trebui să găsim formularea potrivită pentru ca să putem să ne întâlnim pe un sistem eficient. Vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile constructive și vreau să continuăm colaborarea așa cum a început, într-un spirit de colaborare și de compromis care cu siguranță va duce la un rezultat foarte bun. Mulțumesc tuturor și aș vrea să ne vedem curând, să începem să ne uh, să tratăm acest dosar. E un miracol, dar iată Uh, suntem în grafic și putem trece la punctul numărul 8. E vorba de considerarea, de discutarea proiectului de aviz uh, la raportul EMPLă în legătură cu directiva privind egalitatea, tratamentul egal la locul de muncă din punctul de vedere al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Raportarea pentru aviz este doamna Nicol Solova. Doamna raportoare, aveți cuvântul. Thank you, uh, thank you, Madam Vice. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, pentru că îmi dați cuvântul. Convenția ONU cu privire la persoanele cu disabilități care a fost ratificată de către Uniunea Europeană și de către toate statele membre, cere tuturor părților implicate să salvgardeze punerea în aplicare și apărarea drepturilor persoanelor cu disabilități. Această convenție interzice discriminarea în toate formele ei, incluzând aici discriminarea inter de gen și uh, multiplă. Există și directive care se ocupă de prevenirea discriminării pe bază de disabilități. În același timp, dreptul persoanelor cu disabilități de a beneficia de măsuri care le asigură independența socială, integrarea socială și participarea la viața comunității, este și ea înscrisă în Cartea Drepturilor Fundamentale și trebuie să respectăm toate aceste prevederi. Până acum, Cam acestea sunt garanțiile pe care le avem pe hârtie, dar ceea ce dictează hârtia nu de multe ori se întâmplă și în viața reală și de multe ori chiar documentele sunt ignorate. Persoanele cu disabilități, fie fizice, fie mentale, sunt în continuare ținta discriminărilor de diferite feluri. Din cauza pandemiei de COVID, discriminarea și marginalizarea persoanelor cu disabilități a fost în creștere. Disabilitățile sunt, um, pre, sunt um, um, trecute în diferite statistici, dar în ultima vreme am avut din ce în ce mai puține astfel de statistici și deci trebuie să îmbunătățim și raportarea. Trebuie să avem uh, date despre disabilități care să poată să fie comparabile și să fie uh, fiabile. S-a făcut un studiu la nivelul și un sondaj la nivelul UE despre persoanele cu disabilități, făcut de către o rețea europeană pentru persoanele cu disabilități și s-a văzut că 96% dintre persoanele cu disabilități consideră că Uh, cadrul care le este rezervat nu este suficient și numai 10% din persoanele cu disabilități erau satisfăcute de legislația existentă. 18% dintre ele nu erau conștiente nici că există legislație în țara care, în care locuiesc care ar putea să îi protejeze de discriminare. Știm că toate formele de discriminare de obicei nu sunt raportate la așa cum ar trebui, iar victimele nu sunt uh, asistate așa cum ar trebui. Există puține căi de atac pentru ele și trebuie să îmbunătățim situația și la nivelul căilor de atac. Din păcate, dreptul Uniunii nu îi protejează prea bine pe uh, nu protejează persoanele fizice foarte bine în fața acestor probleme. Avem doar directiva cu privire la egalitate și deci aș cere Consiliului să reînceapă negocierile pe directiva antidiscriminare și aș vrea să Ținem cont și de o posibilă revizuire a dreptului Uniunii care ar trebui să fie în conformitate cu Carta și care să ne garanteze că ajungem la o situație de egalitate pentru persoanele cu disabilități și o independență pe măsură pentru ca ele să poată să facă parte din viața noastră de toate zilele. Sper că sunteți cu toții de acord cu mine. E vorba de un subiect foarte important, mai ales în situația pandemiei de COVID trebuie să abordăm problema la nivelul uh, pe care îl merită. Vreau să vă informez și că termenul de depunere a amendamentelor este 22 octombrie și mă bucur să putem colabora cu toți raportorii din umbră și cu echipele lor pentru ca să avansăm cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor! Mulțumim, domnule raportoare, pentru explicațiile foarte clare. Trecem la raportorii din umbră. Aveți foarte puțin timp la dispoziție, un minut fiecare. Domnul Șefovski. Thank you, Madam Chair. I would like... Foarte bine, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt și foarte la obiect, vreau doar să o felicit pe doamna raportor. Doamna raportor a lucrat excelent și cred că avizul este rezonabil, realist și mă bucur foarte mult de colaborarea care va urma și cu alți raportori din umbră pentru ca să avem un text final chiar mai bun. Mulțumesc foarte mult! Din păcate, nu pot să spun uh, același lucru despre textul uh, din uh, raportul EMPL. Ar trebui să fie mai echilibrat, după părerea mea. Ar trebui, pe de-o parte, spune pe de-o parte că trebuie să se eradice toată, toate activitățile de discriminare și stigmatizare, uh, în același timp, în raportul original nu se găsesc uh, deloc uh, declarații prea ferme. ci mai degrabă declarații care susțin stigmatizarea și uh, ideile, prejudeca, uh, ideile prejudecate și uh, de aceea cred că trebuie să încercăm să reconciliem aceste declarații care merg în sens opus. Mă bucur de colaborare. Doamna Dobrev, din partea grupului socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că una din uh, virtuțile acestei politici pe care o discutăm aici este să devină concretă. În subiectele cele mai dificile, trebuie să se simtă politica. Niciun om politic nu poate să fie atât de arogant încât să consideră că știe totul atât de bine încât să nu i întrebe pe cei pe care legislația pe care o face are un efect. De aceea eu am vorbit cu asociațiile de persoane cu handicap și aș vrea să devin portavocea lor aici. Ele ne-au atras atenția asupra mai multor lucruri. Există măsuri pe care trebuie să le luăm la fața locului, la locul de muncă, dar și în afară, pentru că avem discriminare, avem probleme de competență, pentru că sunt oameni care ar dori să aibă o protecție mai mare la locul de muncă în diferite branșe. Ar trebui și să se acorde mai multe premii la nivel european sau la nivel național acelor lucrători și angajați care, uh, angajatori care recrutează persoane cu uh, disabilități. Nu e vorba numai de accesibilitatea fizică, ci și din punct de vedere al conținutului se pot face ameliorări. Foarte multe persoane ne-au atras atenția asupra faptului că ajutorul pentru integrare și cultura acceptării sunt uh, puncte cu care trebuie să începem încă din copilărie și trebuie să le integrăm de la nivelul învățământului primar. E bine ca cuvintele frumoase să aibă și fapte care să le urmeze. Asta este ceea ce trebuie să spunem și să facem și m-aș bucura ca și colegii mei deputați să mă susțină. Mulțumesc acum din partea Renew eu. În primul rând, quiero... Mai întâi doresc uh, să mulțumesc pe raportoare, raportoarea noastră pentru aviz, pentru um, acest aviz foarte bun. Vom depune amendamente pentru a ameliora testul din anumite puncte de vedere. Mai întâi, în legătură cu educația inclusivă ca condiție de bază și, în al doilea rând, în legătură cu munca la distanță. Considerăm că, în situația actuală, trebuie să sprijinim inovarea tehnologică pentru ca munca la distanță să fie un element nou de uh, incluziunea persoanelor cu dizabilități. Și mi se pare extrem de important uh, acest aspect. Apoi, uh, este important uh, să se obțină un loc de muncă fără discriminări, uh, loc de muncă tradițional, este de asemenea important. Vom depune amendamente în acest sens. Mulțumim mult, doamnă raportoare și tuturor uh, colegilor ora Pasamos. Și acum uh, au cuvântul verzii, doamna Riva. Sunteți conectată? Sí, estoy aquí. Gracias, presidenta. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei pentru acest prim proiect de aviz. Mă bucur că Comisia Live poate să-și aducă contribuția la raportul Comisiei Emplu și uh, promovarea egalității pentru persoanele cu dizabilități trebuie să fie eficientă pentru a, dacă, în toate domeniile vieților. În Uniunea Europeană, peste 100 de milioane de oameni au dizabilități și nu beneficiază de aceleași oportunități și aceleași drepturi ca și ceilalți uh, oameni. Există bariere de ordin fizic și birocratic. Și Anumite aspecte sunt extrem de problematice și trebuie abordate în acest aviz, cum ar fi accesul la justiție, participarea la viața socială și politică sau accesul la informații, pentru a menționa doar câteva exemple. În ciuda faptului că Uniunea Europeană are un cadru legislativ bun, acesta nu este însă suficient. În fine, revenind la proiectul de aviz, cred că raportarea a inclus uh, o uh, mențiune a discriminării Uh, uh, care trebuie să fie uh, inclus în orice text de inițiativă. Mulțumesc. De la GUE are cuvântul domnul Alvanitis. Sunteți conectat? Adelante. Βεβαίως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τονίσει πολλές φορές την ανάγκη... Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus deja de multe ori că este foarte important ca această directivă să poată să aibă un impact. Avem mai multe probleme în aplicarea ei însă. Parlamentul European trebuie să facă eforturi în acest sens. În primul rând, ar trebui să schimbăm filozofia politicilor pe care ne bazăm nu ar trebui să avem o abordare care se bazează pe medicină, ci o abordare mai socială pentru ca să integrăm aceste persoane. Iar ele trebuie să fie independente financiar pentru ca să poată să se integreze. Vom propune, deci, amendamente cu cote în, pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități, dar nu numai în domeniul public, ci și în cel privat. Eu zic că trebuie să luăm măsuri urgente pentru ca toată lumea să aibă acces la um, teleworking, de exemplu, și la piața muncii în general. Uh, cred că trebuie ca uh, să ajutăm și mass media să uh, spargă stereotipurile și taburile care există. De ce să nu acceptăm, uh, de exemplu, și cote la, uh, în mass media? La televiziune, de exemplu. Avem probleme suplimentare Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul ultimului raportor din umbră, îi rog pe toți cei conectați să Uh, aștepte ca să facem peste un minut verificarea quorumului. Atenție, deci dau cuvântul ultimului raportor din urmă și apoi verificăm quorumul. De la S și D are cuvântul domnul Cohut. Este prezent în sală.